Dragi colegi, haideți să facem un test, vă rog, pentru votul electronic. Votul s-a deschis. <laughs> One EPP too many. E un vot în plus de la PPE. Now it's fine. Acum totul e în ordine. Sunt uh, colegi care nu au cartela de vot sau toată lumea are cartela de vot? Se pare că da, foarte bine. Da, din păcate din nou avem un PP, un cineva de la PP în plus. Vă rog, vă rog coordonatorii, faceți ceva. Please, still one EPP too many. În continuare, un vot în plus de la PP.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 fost rugat de către secretariat, că suntem ca întotdeauna în mâinile secretariatului, să uh, conduc eu votul la raportul domnului Baie și al domnului Regner, doamnei Regner și al domnului Baie. Și începem cu amendamentul 35 pentru. Again. Împotrivă. Abțineri.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 Se adoptă. Amendment. Amendamentul 36 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 37 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 109 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 110 pentru, împotriva, abțineri. Aș spune că a fost respins, dar haideți mai bine să verificăm. The vote is closed. Votul s-a închis. And it has been... Și se respinge. Acum, compromisul A, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la compromisul B, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 131. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Acum amendamentul 15. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 161 pentru? Împotrivă? Haideți să verificăm, vă rog. 161 verificăm. Too, too many EPP. Nu, din nou sunt prea multe voturi de la PP, două în plus. Bun, e bine. Acum votul s-a închis și se adoptă. 162. Pentru împotriva, abțineri, se respinge. 163 pentru, împotriva, abțineri. Haideți să verificăm, vă rog. Votul s-a deschis. 163. Votul s-a închis și se respinge 164 pentru, împotriva, abțineri, se respinge 165 pentru, împotriva, abțineri, <clears throat> se respinge. Da, s-a cerut verificarea foarte bine, deschid votul electronic. Acum votul s-a închis și se respinge. C, Compromisul C, cine este pentru? Abstentions. Împotriva abțineri, se adoptă. Amendment 206. Amendamentul 206. Cine este pentru? Pentru, împotriva, abțineri, 206 vote is open. 206 is compatible. 206 este compatibil. Votul s-a deschis. E un vot în plus de la socialiști. No, one. Ok. Vote is closed. Acum votul s-a închis și se adoptă. 207 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. S-a cerut verificare la 207, votul s-a deschis. Vote is closed. Votul s-a închis. Se respinge. Compromis, amendatul e compromis de, vă rog, domnul Rosati președinte, spune domnul Rozati, un uh, punct de procedură. Avem două compromisuri alternative. Compromisul D, uh, înaintea de coraportor și un compromis de alternativ uh, înaintea de trei grupuri politice. Conform regulilor ar trebui să supunem la vot aceste amendamente de compromis în măsura în care nu sunt la fel cu textul original. Noi considerăm că amendamentul de compromis uh, depus de grupul ALDE e unul care are o sferă mai largă, în primul rând pentru că e vorba de uh, timpul de aplicare pentru clauza de salvgardare, pentru că e, ofert, e o clauză de salvgardare care se aplică fără limită în timp, pe când în varianta cu raportarului există un termen de aplicare. Uh, pentru excepții și, în al doilea rând, rolul jucat de comisie. Compromisul ALDE e, cred, mai bun pentru că conferă mai multe puteri comisiei. Din aceste motive, sugerez, domnule președinte, să supunem la vot mai întâi compromisul uh, în varianta ALDE. Mulțumesc, doamnă Regna. Ah, thank you. Thank you. Mulțumesc, domnule președinte. Nicht nach... Nu suntem, uh, nu sunt de acord cu această părere. Conform uh, ordinii de zi, fiecare compromis ar trebui să fie votat, măsura posibilului. Bine, repet. Altfel pot să vorbesc în engleză. <laughs> This is okay. Also, ich teile diese Ansicht nicht. Deci nu sunt de, aceeași, de această părere. Conform ordinii de zi, fiecare compromis ar trebui, în măsura posibilului, să fie votat și în cazul în care ar, ar exista uh, neclarități pe tema, tema aceasta, cred că ar trebui să cerem uh, avizul serviciului juridic. Mulțumesc, am discutat cu copreședintele. E o situație stânjenitoare pentru că se pare că nu suntem de acord. Sunt de acord cu serviciile noastre care consideră că compromisul D trebuie supus la vot mai întâi pentru că se îndepărtează mai mult de textul comisiei pentru că s-ar, s-ar referi mai degrabă la țările terțe și major, schimbarea majoră a textului Parlamentului. Deci, în compromisul de faptul că intervine țara terță va însemna că vor exista mai puține excepții decât în alternativă. Deci, dar conform compromisului D, există o excepție fără limite. Dacă ești la D1, se aplică excepție doar pentru 2 ani plus 2. Asta înseamnă că pentru companiile la care se referă acest compromis D, uh, se îndepărtează de varianta comisiei cu cel de-al doilea de varianta aceasta este mai apropiată de, varia- de punerea comisiei. În opinia mea și în opinia serviciului ar trebui să votăm mai întâi acest, această variantă. Și regret că trebuie să votăm acum. Acum știu că, din păcate, copreședintele nu este de acord cu mine, dar eu cred că trebuie să lăsăm uh, uh, această prevedere care este tehnică noi facem politică aici și nu e un precedent bun. Că supunem în teorie și drepturile minorităților uh, votului majorității. Nu convine ce se întâmplă și insist pe lângă colegul Svoboda să ne conformăm interpretării serviciilor. Să nu, nu e o interpretare politicizată, ci una tehnică. Intervenție fără microfon. Uh, not to prolong the, the, the matter. Da, nu vreau să prelungim discuția. Sunt de acord cu domnul Gualtieri și anume să supunem la vot mai întâi compromisul D și D2 doar mai apoi. Sau poate invers. We do not agree. Uh... Deci nu suntem de acord Votul e singura soluție, cred eu. Ok, so I think we could vote to the following. președinte Gualtieri, așadar, consider că putem face după cum urmează. Dacă nu se cere vot secret, că s-ar putea cere și așa ceva, dacă nu, votul va fi public. Dar spune că uh, cel cu verde e textul din lista de vot și cel uh, cu culoarea roșie e cel alternativ propus de domnul Rozati. Deci plus e pentru votul care se află pe lista de vot, cu minus e în ordine inversă. După cum ați înțeles, nu suntem de acord, dar suntem de acord să votăm. Îmi pare rău. Pentru că trebuie, ar trebui să ne conformăm celor spuse de servicii. Deci votăm uh, sau dorim vot public? Cine, nu cere nimeni vot secret. Bun. Deci votul s-a deschis. We close the vote. Votul s-a închis. Da, deci se menține varianta inițială. So, compromise D. Bun, deci compromisul D. Cine este pentru? Împotriva? Haideți să verificăm. Then we go to, 201. Vote is closed. Votul s-a închis. It's rejected. Se respinge. Alternative D. Și acum varianta alternativă D. In favor. Cine este pentru? Those against. Împotrivă. Verificăm și aici. Hook, hook, sorry, is a plus? Oh. Come on. It has been adopted. Is adopted. So, deci se adoptă. We go for one. Și a dat ceva 221, amendamentul 221. Uh, those in favor? Cine este pentru? Împotriva? Verificăm 221, votul s-a deschis. Vote is closed. Votul s-a închis și se respinge. Uh, um, 230. Bun, 230 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 231 pentru, împotrivă. Verificăm, 231, votul s-a deschis. Vote is closed. Votul s-a deschis, eh, votul s-a închis, mă scuzați, și se respinge. 232, cine este pentru? Împotrivă? Cred că a fost respins, dar verificăm. Nu știu, n-am, nu ați ridicat camerele. Deci votul s-a deschis, vot electronic. Vote is closed. Votul s-a închis și se respinge. Acum compromisul E, cine este pentru? Împotrivă. abțineri, se adoptă. 236, pentru, Împotrivă. abțineri, se respinge. 237, 237 pentru, Împotrivă. abțineri. Haideți să verificăm, mă rog. 237. Close the vote. 237, votul s-a închis și se respinge. Acum 238, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 239, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 240, pentru, împotrivă, Uh, abțineri se respinge. 241 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Vă rog, da, intervenție fără microfon. 241 242, da, sunt identice. Uh, votul s-a închis și se respinge. 243 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 244 pentru, împotriva, haideți să verificăm. Close the vote. And it has been reached. S-a închis votul și se respinge. Bun. 245, 31 și 29 pentru. 28, spune președintele, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 246 și 247 și 248, ba nu, spune președintele, doar două, 246 și 247. Cine este pentru acestea două? Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Acum, intervenția din sală. Verificăm. 246 și 247. Vă rog, votul s-a deschis. Votul s-a închis și se resping, sau se resping acestea două. Acum 248. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? se respinge. Nu, se cere verificarea, foarte bine. Votul s-a deschis. Votul s-a închis și se respinge. Acum 249 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. Facere verificare, de președintele spune, a fost clar, 259, acum pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 260, pe două părți, în două părți, deci prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, partea a doua, intervenție fără microfon din sală, se cere verificarea la prima parte. It has been adopted. Deci se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 161. Intervenția din sală se cere verificarea. Yes, stop the vote. It has been adopted. Uh, votul s-a închis și se adoptă. Sorry, raise your hands. Vă rog să ridicați mâinile, că altfel nu văd. 261 pentru, împotrivă. Haideți să repetăm, spune președinte, 261, vă rog, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 262 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 263 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. Votul s-a închis și se respinge. Compromisul F acum pentru împotrivă abțineri se adoptă. Yes. Amendment. Amendamentul 34 pentru împotrivă abțineri respins. 266, nu, 267 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm. Votul s-a închis. Se adoptă. Compromisul G pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 271-272 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm, votul s-a deschis. Vote is closed. Votul s-a închis. Respinse. 38 pentru, împotrivă. Verificăm votul la 38, votul s-a deschis. One EPP two men. Un vot în plus de la PP. Vote is closed. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 1 pentru. Împotrivă. Verificăm votul la amendamentul 1. Votul s-a deschis. Sorry, sorry, it is mistake. N-ar fi trebuit să votăm 1, îmi cer scuze, spune domnul președinte, ar fi trebuit să trecem direct la 39 după uh, votul la 38. Deci, 39 pentru, împotrivă, verificăm 39, votul s-a deschis. Sorry. A lot of people to vote, please. Lipsesc multe voturi vote also. Yeah, yeah, including me. Vote is closed. Votul s-a închis. Se adoptă 40 pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că se adoptă cu aceeași majoritate. 41 pentru. Împotrivă. Verificăm. Votul s-a deschis. Vote is closed. Votul s-a închis. Respins cu două voturi. 42 pentru, împotrivă, împotrivă, abțineri. Nu-mi dau seama care e poziția PPE-ului. Se adoptă. 45 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 46 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 48, 47 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm votul la 47, votul s-a deschis. Votul s-a închis, se adoptă. 48 pentru, împotrivă, abțineri, aș spune că se adoptă, 49 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 50 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 51 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 52 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 53 pentru, împotrivă, verificăm votul la 53. Votul s-a închis. Se adoptă. Continuăm cu 55 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm votul la 55, votul s-a deschis. Votul s-a închis, se adoptă. 58 pentru, împotrivă, verificăm, votul s-a deschis la 58. Votul s-a închis. Respins. 56 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 57 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 59 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 60 pentru împotriva abțineri se adoptă, 61 pentru, împotriva abțineri respins, 62 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 63 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm, votul s-a deschis. Cred că e respins, dar vom vedea. Votul s-a închis. Se adoptă. Bine că am verificat. 64 acum pentru. Împotrivă. Verificăm. 64. Votul s-a deschis. Un vot în plus de la PPE. Votul s-a închis. Respins. Compromisul H pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 74 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 75 pentru, împotrivă, cred că e respins, dar verificăm, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins cu un vot. Compromisul I pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 80 pentru, împotrivă. Ar trebui să fie respins. Mai bine verificăm. Votul s-a deschis la amendamentul 80. Votul s-a închis. Respins. Pentru că suntem la egalitate. DV2 pentru. Împotrivă. Verificăm. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins la diferență de un vot. 81 pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred din nou că e respins, dar verificăm. respins. 82. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul J pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul K pentru împotriva abțineri se adoptă, DV4 pentru împotrivă, abțineri, verificăm, votul s-a deschis la DV4. DV4 verificăm. Votul s-a închis. Respins. 96 pentru, împotriva, abținerii, respins. 5 pentru, împotrivă. Verificăm votul la 5, votul s-a deschis. Votul s-a închis, din nou respins uh, pentru că suntem la egalitate de voturi. DV5 pentru, împotrivă. Verificăm uh, DV5, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Din nou, egalitate respins, prin urmare. DV6 pentru împotrivă. Verificăm. Știți pe mine că trebuie să verific, chiar dacă majoritatea părea să fie clar definiție, definită, deci respins. 97 acum pentru împotrivă abțineri respins. 98. N-ai, vreți să verificați 97? Da, atunci votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. 98 pentru, împotrivă, verificăm, deci votăm 98. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. Compromisul L pentru, împotrivă. Verificăm, ar trebui să fie adoptat, dar verificăm. Compromisul L, așadar, se adoptă. 103 acum pentru, împotrivă, abțineri, verificăm, cred că a fost respins, dar verificăm. Votul se închide acum. Respins. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 106 pentru, împotrivă. Verificăm, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă 107 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 108 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă votul asupra propunerii comisiei astfel amendate, vot prin apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Votul asupra deciziei de a, de a demara negocierile cu Consiliul. Intervenții din sală. Fără microfon. 38 voturi pentru, 9 împotrivă, 36 abțineri. Credeam că fusese afișat rezultatul, dar se pare că m-am înșelat. Prin urmare, votăm acum decizia de a începe negocierile. Știți prea bine, e nevoie de o majoritate calificată. E nevoie așadar de o majoritate cal- calificată. Cred că meritați câteva secunde la dispoziție pentru a lua o decizie. Vreți să mergeți în plenară, atunci trebuie fie să vă abțineți, fie să votați împotrivă. Asta e sfatul meu sau recomandarea mea tehnică. Dar e un vot până la urmă. Atunci Poate ar trebui să-i informați pe colegi. astăzi sunteți raportor. De obicei, raportorii pot să spună ce vor. Confirm, domnule președinte, faptul că raporta, raportoarea de la juri și eu însumi dorim să ajungem în plenară. Deci sugerați, spune domnul președinte, un minus la vot. Bun. Oricum trebuie să votăm toate acestea, deci votul s-a deschis. un vot în plus de la socialiști. Tot în plus un vot de la socialiști. Situația persistă. Bun, acum votul s-a închis. Egalitate între voturile pentru și cele împotrivă. Oricum ar fi fost nevoie de o majoritate calificată. Nu, se pare că mă înșel, dar oricum rezultatele sunt egale, rezultatul uh, este egal, deci trebuie să ajungem în plenară. So, is a Deci e o majoritate calificată. Am avut dreptate. Sau nu avem <laughs> o majoritate calificată? Yeah, one second. I, I'm checking one thing. Messieurs les présidents, j'aimerais juste... Domnilor președinți, v-aș prezenta doar că grupul ENF va veni cu un text minoritar pe tema aceasta. Bun, lăsați-mă să, termin să termin și uh, după aceea trecem la intervenții. Deci era nevoie de majoritate calificată a membrilor. Deci cam așa, asta s-a întâmplat. Nu era vorba despre vot, rezultatul votului final. Și acum, domnule, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnilor președinți. Aș fi vrut să vă informez că grupul ENF va depune o, un aviz minoritar pe marginea acestui text. Mulțumim pentru această informație. Ședința se suspendă. For Econ People. Uh, dear colleagues, uh, the Jury Committee is continuing. Stimați colegi, Comisia juri mai are multe lucruri de făcut. Prin urmare, îi rog pe cei care nu vor să participe la ședința jurii să părăsească.